That's not the speaker. Yeah. okay, colleagues. I think we'll, we'll make a start. Dragi colegi, haideți să începem. Mulțumesc tuturor celor care au reușit astăzi să ajungă aici, în ciuda grevei și a zborurilor anulate, a trenurilor anulate și așa mai departe. Și știu că unii au făcut un drum lung până aici. Deci ne bucurăm că avem astăzi reuniunea aceasta, pentru că ar fi fost greu să ne vedem altă dată. Punctul 1. Adoptarea ordinii de zi. Avem o propunere de a uh, șterge punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de schimbul de opinii privind raportul din proprie inițiativă referitor la munca adunării parlamentare a CPUE a dom al domnului Görens. Domnul Görens consideră că nu e necesar acest schimb de opinii, deci punctul acesta se elimină de pe ordinea de zi vom vota în februarie. Deci nu cred că mai trebuie să mai discutăm acum. Sunteți de acord? Mai am o sugestie, văd că nu sunt aici toate grupurile. Pentru că am scos acest punct de pe ordinea de zi, am putea anticipa ultimul punct, raportul Noiser, acordul în domeniul pescuitului cu Senegalul l-am putea discuta uh, la început, dacă domnul Noizer este de acord. Și din nou, iarăși mă uit la uh, secretariatul grupurilor, am putea face și votul mai repede, dacă sunteți de acord, dar v-aș ruga să-i anunțați pe membri, e vorba de un vot secret, nu e nimic controversat, Este un singur punct la vot, uh, nu e controversat, deci dacă se poate ar fi bine să-l votăm mai devreme, poate pe la, pe la 4 și un sfert. Înainte de domnul Mimița, exact. E doar un vot simplu, nu e nimic controversat. Cred că am... Uh, economisit timp și nu am mai rămâne prea mult după ce discutăm cu comisia. Deci dacă sunteți de acord cu eliminarea punctului 9 și cu anticiparea punctului și a punctului 12, atunci ordinea de zi se consideră adoptată. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct, punctul 2, aprobarea procesului verbal. Procesul verbal al reuniunii din 3 noiembrie este în dosarul dumneavoastră. Dacă aveți observații, vă rog să informați secretariatul înainte de sfârșitul reuniunii. Dacă nu sunt observații până la sfârșitul reuniunii, acest proces verbal va fi considerat aprobat. Mulțumesc! I, um, next is chairs. 3. Comunicările președintei. Am un singur lucru aici de menționat Joi dimineața, la ora 9, va avea loc o reuniune comună a Comisiei pentru Dezvoltare împreună cu Comisia pentru Control Bugetar pentru a discuta raportul special al Curții de Conturi referitor la Haiti. Această discuție va fi urmată de un schimb de opinii cu comisarul Neven Mimița referitoare la procedura de descărcare la care membrii DEVE sunt invitați. Această reuniune va avea loc la 4Q1, joi dimineața la ora 9. Secretariatul va trimite un reminder colegilor ca să nu uitați sala. E vorba de ajutor umanitar de Haiti. Colegii care sunt aici de mult timp știu că am mai avut discuții în, subie- în uh, legătură cu acest subiect în trecut. Deci e important. Joi la 9 nu mai am alte comunicări. Punctul 4, anunțuri din partea comisiei, nu sunt comunicări de făcut. Domnul comisar va veni aici, deci va putea el să ne spună ce are de spus. Haideți să trecem la punctul 5, momentul adresat, uh, alocat întrebărilor. Aici nu avem întrebări, deci putem trece foarte, de, foarte repede la punctul 6 Descărcarea de gestiune 2013, bugetul general al Uniunii Europene. Eu vă propun să discutăm ambele puncte împreună, și anume uh, Fed și bugetul general. Sunt două puncte pe care le putem discuta împreună pentru a simplifica discuția. Inițial, raportorul pentru 2013 uh, nu mai este acum în Parlament, așadar eu, ca președintă, am avut de redactat aceste două rapoarte. Așadar, înainte de a da cuvântul membrilor interesați și comisiei, am să vă vorbesc eu despre cele două rapoarte uh, de descărcare, bugetul general și Fed. În primul rând, bugetul general, secțiunea Comisia. Salutăm rezultatele obținute uh, și uh, faptul că se pune accentul pe performanță, pentru că până acum se pune foarte mult accentul pe contabilitate, cum au fost cheltuiți banii și așa mai departe, iar acum se pune accentul pe impactul acelor fonduri, ceea ce mi se pare o evoluție pozitivă. În ceea ce privește secțiunea dedicată Comisiei din buget, principala problemă la implementare este insuficiența creditelor de plată pentru multe linii bugetare de dezvoltare și de ajutor umanitar. Am discutat și cu fostul comisar și știm că sunt mari probleme din această cauză la Direcția Generală DEVCO și ECO, pentru că funcționarii trebuie să petreacă foarte mult timp încercând să mute banii de colo-colo. Cred că este dăunător pentru credibilitatea Uniunii Europene ca cel mai mare donator din lume în domeniul ajutorului umanitar. Aici întârzierea plăților poate să însemne pierderi de vieți omenești și alte pagube. M-am întâlnit cu multe ONG-uri care mi-au vorbit de problemele lor provocate de întârzierile de plată, deci sper ca în uh, redactarea bugetului pentru 2015 să se țină cont de această problemă. <coughs> Un alt punct, uh, politica de personal lipsa de personal nu uh, ameliorează rata de eroare și nici monitorizarea politicii UE în acest domeniu. Al doilea dosar de descărcare se referă la Fondul European de Dezvoltare. Aici trebuie să punem accentul pe reducerea sărăciei în Africa subsahariană. Aceasta este zona care înregistrează cele mai mari întârzieri în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Deși asistența oficială pentru dezvoltare nu e singurul instrument de a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului, este important să se păstreze efectul său de pârghie. În cele din urmă, susținerea bugetară este menționată și ea în raport. Este un mod important de a finanța asistența în statele ACP. S-au făcut progrese majore, s-a introdus uh, în 2013 un nou instrument de asistență bugetară, dar se pot face și mai multe. Directorul general de la Direcția Generală DEVCO uh, va veni aici în ianuarie, tocmai ca să ne vorbească despre asistența bugetară, cum funcționează și de asemenea uh, ca să discutăm și de alte preocupări ale noastre legate de acest subiect. Aici se încheie introducerea mea. Dorește cineva să ia cuvântul? Yeah. Enrique Guerrero. I... Enrique Guerrero. Mai e cineva? Mr. Gerlens. Domnul Gerlens. Enrique. Sí, gracias. Eh. Mulțumesc, Linda. Îți mulțumesc nu doar pentru prezentarea pe care ai făcut-o, ci și pentru faptul că ți-ai asumat acest rol în calitate de președinte a Comisiei, deoarece mm, fosta persoană, deci fostul responsabil nu uh, mai face parte din această comisie. E clar că vom avea astăzi ocazia de a vorbi cu domnul uh, Mimița despre problema bugetului. Uh, să să nu uităm că asta e o problemă generală a Parlamentului, e o problemă care frânează practic și care îngreuiază multe din activitățile Parlamentului European și ale Uniunii Europene în general. Știm că acum bugetul pe 2015 e blocat, deoarece nu s-au soluționat plățile pentru 2014 și în fiecare an uh, practic ne ia tot anul să tot discutăm despre chestiunile nesoluționate, despre ce nu s-a finanțat, despre ce se va uh, transmite către anul viitor. Deci deficitul practic e dus de la un an la altul. E o problemă care ne afectează pe noi, Comisia pentru Dezvoltare, însă e o problemă care în general afectează finanțarea Uniunii Europene și mai ales uh, suntem noi afectați ca Parlament European, deoarece suntem colegiuitori în privința bugetului. Acum, referitor la chestiunea pe care o discutăm mai concret. Eu cred că încă o dată vedem că Fondul European pentru Dezvoltare este un fond care nu are suficientă flexibilitate. Deci nu e posibil să treci fondurile de la o rubrică la alta pentru a soluționa probleme urgente, de exemplu. E o problemă pe care o vedem și uh, în cazul epidemiei Ebola. A fost foarte costisitor să transferăm fondurile pentru acele programe sau pentru acele nevoi care se refereau la dezvoltare, la reconstrucție. acele state building contracts, care de fapt e sprijin bugetar, au fost folosite pentru a putea dota aceste țări care se află în situația respectivă de urgență, deci cu o capacitate de reacție. Eu uh, cunosc Uh, de exemplu, situația bugetului și nu o cunosc doar din cauza că sunt membru aici în această comisie, ci știu asta de mult și ca membru al grupului socialist e ceva ce trebuie să soluționăm. Deci relația noastră cu Consiliul în privința bugetului nu funcționează. Și pe viitor e clar că acest fond european de dezvoltare trebuie să fie mai flexibil pentru a putea finanța acele activități care se referă practic la legătura între dezvoltare și uh, reacție în caz de criză. Deci e nevoie de o capacitate de a acționa cu mult mai mare, mai multă flexibilitate decât până acum. Mulțumesc. Domnul Görens. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. doamnă președinte. Am mai multe întrebări, mai ales în legătură cu Fondul European pentru Dezvoltare, dar și uh, față de asistența pentru dezvoltare. În primul rând, mă interesează instrumentele în sine. De mai mulți ani, OCD și nu numai, ne atrage atenția asupra necesității de a dota politica pentru dezvoltare suficient ca să obținem rezultate de calitate. Și nu știu în ce măsură se ține cont de acest lucru. Aș dori să mi se prezinte uh, obstacolele care nu ne permit să angajăm suficient personal. Și, în al doilea rând, am început de mai multe ori cooperări uh, triunghiulare, în care Uniunea Europeană acționează ca sponsor, o țară în curs de dezvoltare este beneficiar și un alt stat sau chiar Uniunea Europeană este prestatarul de asistență tehnică. În ambele cazuri e nevoie de mai mult personal, pentru că este nevoie de multe persoane ca să se pune în aplicare o politică, mai ales în ceea ce privește uh, asistența pentru state cu care avem relații bilaterale, aceasta va fi implementată în cadrul perioadei actuale și trebuie să avem suficient personal, mai ales pentru asistența tehnică. Pentru ca uh, aceste programe de asistență tehnică să preia ștafeta politicii pentru dezvoltare tradițională. Și a doua întrebare se leagă de asistența bugetară. Asistența bugetară merită, din punctul nostru de vedere, susținută, cu condiția să se respecte totuși câteva criterii. Unul dintre criterii este promovarea societății civile, care trebuie să însoțească această uh, uh, inițiativă și, în al doilea rând, dimensiunea parlamentară. Ne poate Comisia spune astăzi, uh, acum, la cald, care sunt datele și, dacă nu, este Comisia dispusă să ne prezinte o descriere detaliată a impactului uh, asistenței bugetare asupra dezvoltării societății civile? și a dimensiunii parlamentare în statele beneficiare. Mulțumesc! Um, we've now got Heidi Hautala. Doamna Hautala și domnul Noiz. Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să mă asigur că vorbim de punctul 7. 6 și 7 împreună. Descărcarea de gestiune pentru Fed și bugetul general. Bun, atunci observațiile mele se vor structura în două părți. În primul rând, blending-ul, combinarea de fonduri, este foarte controversată, pentru că sigur că trebuie să fie combinate fondurile acestea de ajutor cu capital privat. Dar mă tem că Comisia încearcă prea mult să susțină proiecte pe scară foarte largă când e vorba de utilizarea combinării de fonduri, mai ales proiecte din domeniul energiei. Și cred că ar trebui să insistăm uh, asupra inversării, inversării acestei tendințe, să se investească mai mult în uh, proiecte la scară mai mică, descentralizate, pentru că, după părerea mea, acestea sunt proiectele care pot uh, combate sărăcia, mai ales în zonele rurale. Și Cred că trebuie să acordăm atenție recomandărilor făcute în raportul 16 per 2014 al Curții de Conturi cu privire la blending, la combinarea de fonduri. În acest raport se spune că uh, s-ar fi făcut investiții și fără fondurile alocate de UE, ceea ce e destul de grav, înseamnă că de fapt nu e nevoie de uh, acele fonduri. Și se mai spune în același raport că blendingul poate să ducă la o nouă bulă a creditelor, ceea ce sigur că nu ne dorim, nu dorim îndatorarea statelor în curs de dezvoltare. Și în al treilea rând, conform curții de conturi, trebuie evaluat mecanismul de combinare de uh, credite și de granturi, mai ales în ceea ce privește transparența și responsabilitatea. Deci cred că putem să avem încredere în raportul Curții de Conturi și uh, trebuie să ne amintim că folosirea combinată de uh, credite și granturi nu trebuie să înlocuiască ajutorul pentru dezvoltare. Cred că colegul Görens a spus un lucru foarte util atunci când a vorbit despre uh, asistența bugetară. Uh, Haideți să ne amintim că a existat un nou acord referitor la această asistență oferită de Uniunea Europeană. Comisarul Pibals a numit aceste contracte contracte de bună guvernanță și cred că se apropie acest lucru de ceea ce spunea domnul Görens și anume că sprijinul bugetar trebuie să fie condiționat de uh, sporirea participării societății civile și de transparență, pentru că ambele elemente sunt foarte importante în ceea ce privește responsabilitatea, ceea ce este adesea o provocare în domeniul bugetar. Iată ce voiam să spun. Mulțumesc, domnul Neuser. Äh, Mulțumesc, aș vrea doar să fac câteva comentarii de principiu. Cred că dezbaterea este foarte bine purtată aici, dar problema principală a subfinanțării permanente uh, a politicii de dezvoltare nu este de fapt abordată, pentru că statele membre sunt cele care reduc bugetul european și aceasta are consecințe și asupra noastră, asupra politicilor noastre și de aceea cred eu că este un instrument foarte important uh, acela de a comunica corect cu statele membre. Dacă ar fi să credem statisticilor europene, și eu cred în ele, noi susținem peste 80% din populația din Europa și 80% din populație susține o bună politică de dezvoltare și în același timp uh, vor fi din ce în ce mai puține fonduri pentru următorii ani. Deci eu cred că trebuie să nu ținem, să nu pierdem din vedere vedere această problemă de bază și să încercăm să luptăm și prin intermediul statelor membre să ne ajute cu finanțare suplimentară. În ceea ce privește susținerea bugetară, cred că aici delegațiile UE în statele în curs de dezvoltare joacă un rol foarte important. Acestea ar trebui să verifice foarte concret în ce măsură susținerea bugetară funcționează. Aceasta este, de fapt, autoritatea centrală pe care trebuie să ne bazăm și avem nevoie și de un control corespunzător al delegaților UE la fața locului. Și un al treilea punct se referă la ceea ce am auzit din delegațiile UE mai degrabă pe la spate, și anume că se plânge toată lumea ce se întâmplă în practică în legătură cu aceste reduceri bugetare, pentru că există programe care sunt diluate, care sunt uh, extinse într-un fel ca să nu mai uh, coste atât de mulți bani, se trec măsuri pe anul următor, ONG-urile sunt rugate să fie cele care să participe în primă, în faza anterioară la proiecte, mi se pare absolut uh, inadmisibil să se întâmple așa ceva. Din păcate, însă, niciunul din reprezentanți nu uh, acceptă să vorbească despre aceasta, toată lumea este foarte reținută, pentru că dacă întrebăm însă ca de, deputați uh, ce se întâmplă, avem acest răspuns. Eu zic că ar trebui să vorbim direct despre această problemă, pentru că ne facem de râs Uniunea Europeană dacă suntem atât de zgârciți cu banii și în același timp încercăm cu măsuri ciudate să mai lungim proiecte sau să le diluăm sau să luăm măsuri care să nu cheltuiască prea mulți bani pentru că până la urmă e vorba de programe mai puțin intensive și mai diluate. Trebuie să ne gândim la punctele principale și acestea trebuie să fie abordate și când vorbim despre situația bugetului, fără să ne fie rușine. Mulțumesc. Când nu dorește nimeni, văd să mai ia cuvântul. Îmi cer scuze, Enrique, te rog. Queria Nu vreau decât să mai spun un lucru în plus. Curtea de conturi semnalează că numărul de erori datorate proastei gestiuni e de cam 3,5%. Nu e o cifră catastrofică, însă, din păcate, nu e o cifră care să fie mai bună decât uh, situațiile anterioare. Noi ar trebui să noi ne așteptăm ca de fiecare dată toate cele erori de gestiune sau toate avertizmentele făcute să ducă la o soluționare a unor probleme sau măcar să uh, o ia lucrurile pe un făgaș mai pozitiv. Deci să se reducă măcar această rată de eroare de la an la an. De aceea, cred că ar trebui să cerem comisiei să-și uh, sporească eforturile și atenția cu care face valorile exante a proiectelor. Deci ar trebui să încerce să evite apariția acestor erori um, cu o rată de 3,5% de erori datorate uh, din cauza proastei gestiuni. Bine, vă mulțumesc. Avem acum întrebări din partea domnului Gărens privind numărul de personal, impactul asupra operațiunilor, probleme legate de sprijinul bugetar din partea mai multor colegi mai ales uh, referitor la impactul asupra dezvoltării societății civile și a vieții parlamentare în cadrul um, unei evoluții democratice. În ianuarie va veni de asemenea și un director general pentru a ne vorbi despre sprijinul bugetar. Poate că astăzi uh, îi puteți transmite toate aceste întrebări pentru a fi mai pregătit în ianuarie. Și despre blending, despre combinarea granturilor. Um, cu creditele. De asemenea, faptul că uneori par să fie favorizate proiectele majore, cel puțin uh, în domeniul energiei. Și în ceea ce privește combinarea granturilor cu creditele, vom avea și un raport final. Vrem de asemenea să știm ce se poate face prin asistența oficială pentru dezvoltare și ce nu. Și de asemenea, politicile generale, faptul că sunt subfinanțate, de asemenea, diferențele între creditele de angajament și cele de plată E ceva ce Comisia clar va trebui să soluționeze în următorii trei ani. Și mai avem și întrebarea pusă de Enrique Guerrero privind rata de eroare. Deci acum de la DGTFCO aveți cuvântul. Eu cred că prima oară când veniți aici de la alegerile europene, deci ar face bine să vă prezentați puțin. Vă mulțumesc! Mă numesc Luc Bagâr, sunt director pentru resurse la DGDEFCO. Vă mulțumesc pentru proiectul de aviz, destul de pozitiv, în legătură cu politicile de dezvoltare um, din cadrul uh, fondului de dezvoltare sau în cadrul uh, cooperării pentru dezvoltare. Acum, în ceea ce vrește rata de eroare, e un element important pentru a îmbunătăți modul în care sunt gestionate fondurile. În mod precis, noi analizăm toate observațiile făcute de Curtea de Conturi, ținem cont de recomandările acestei instituții. De asemenea, vrem să demonstrăm că asistența este pusă în practică în mod uh, eficient și e ceva important nu trebuie să ne asigurăm doar de faptul că banii sunt bine cheltuiți, ci și că duc la niște rezultate concrete. De aceea dezbaterea de astăzi în legătură cu eficiența asistenței noastre e binevenită. Ca să revin la gestiunea fondurilor. La Fed rata e de 3,4%. E uh, practic uh, puțin uh, în scădere. La Fed am avut un dezacord cu Curtea de Conturi în legătură cu două erori și asta a avut un mare impact. Rata de eroare era mai uh, joasă, cu mult mai joasă. Am transmis Parlamentului European, Comisiei pentru Control Bugetar, uh, toate argumentele, deci o listă cu toate argumentele noastre legale. Noi credem în general că în raportul Curții de Conturi se uh, demonstrează faptul că sistemul de control e bine conceput, însă că există probleme uh, la nivel practic. Și asta confirmă și studiul DEFCO privind rata reziduală de eroare. Așa cum este scris și în avizul dumneavoastră, doamnă um, președinte, multe probleme au de-a face cu organizațiile internaționale, fie pentru că nu se face o raportare în legătură cu utilizarea fondurilor, fie că nu există suficient timp pentru a transmite toate uh, documentele privitoare la tranzacțiile verificate. Nici cu ONG-urile lucrurile nu merg întotdeauna bine, de multe ori nu sunt respectate toate regulile, însă în orice caz noi luăm toate măsurile pentru a îmbunătăți gestiunea fondurilor. fondurilor. În cadrul planului de acțiune din 2013, în urma uh, raportului de activitate anual, deci s-a hotărât acest lucru. Uh, Acum, sprijinul bugetar. Directorul general Frutuozo de Melo va veni aici în ianuarie pentru a vă da informații mai clare, deci eu nu vă voi da acum toate detaliile. Vreau doar să vă spun că în ceea ce prește cele 55 de tranzacții revizuite de Curtea de Conturi privind sprijinul bugetar, s-au identificat trei erori. Acum trei ani erau 20 de erori, deci iată o îmbunătățire clară în ceea ce privește gestiunea uh, sprijinului bugetar și asta datorită reformelor uh, introduse din 2011 încoace. Acum, creditele de plăți. E drept că politica de dezvoltare e subfinanțată de la sfârșitul anului 2013 încoace la sfârșitul anului 2014. În ceea ce privește DEFCO, vom raporta cam 700 milioane de euro facturi neplătite pentru anul deci 2015. Deci politica de vecinătate e transferată la cea de extindere. Deci noi am luat toate măsurile privind flexibilitatea pentru a folosi creditele pe care le aveam la dispoziție. Am folosit toate felurile de transferuri între linii, între capitole bugetare. De altfel, am și stabilit o prioritate a fondurilor pentru acele proiecte pe care noi le consideram ca fiind prioritare, de exemplu pentru IMM-uri, pentru micile ONG-uri și pentru țările partenere care erau într-o situație de fragilitate mare. Deci reportăm, scuzați, 700 de milioane de datorii pentru anul viitor și bugetul, de asemenea, pe 2015 este sub uh, nivelul nostru de nevoi de finanțare. Acum, personalul. Și aici, de mult timp avem această problemă. Cam 2% din numărul de funcționari se reduce anual, 1% în cadrul uh, financiar multianual și 1% sunt uh, reduși din cauza detașărilor interne. 22 de posturi, deci în 2015 vor dispărea la fel și în 2016 și în uh, 2017. Deci e vorba doar de funcționari. De altfel, vă reamintesc că majoritatea creditelor de sprijin sunt blocate acum în valoare nominală din 2005, ceea ce ne obligă să reducem numărul de agenți contractuali cu aproximativ șapte posturi anual și asta de foarte mulți ani. Deci clar personalul s-a redus, însă când se reduce personalul poate că ai ocazia să-ți îmbunătățești modul în care lucrezi. Și de aceea am luat măsuri în ceea ce privește afectarea personalului, am uh, evaluat uh, cantitatea de muncă pentru fiecare funcționar și am încercat să reafectăm o parte a activității către zonele prioritare. Deci personalul, uh, de exemplu, care se ocupa de America Latină, acum se ocupă de politica de vecinătate și de Africa subsahariană. De asemenea, avem și un sistem de monitorizare, un sistem Optimus, care ne permite uh, ca în fiecare an, în cadrul uh, rotației funcționarilor și a mobilității funcționarilor, deci care ne permite să încercăm să afectăm personalul acolo unde avem priorități. Da, e drept că avem mai puțin personal, însă încercăm să folosim la maximum uh, personalul pe care îl avem la dispoziție. În ceea ce privește blending-ul, combinarea de credite cu granturi, e un instrument, e prima facilitate, deci prima facilitate, cea de vecinătate, a fost cea care a fost prima, după aceea am creat altele pentru alte zone geografice și știți că asta s-a întâmplat la sfârșitul ultimului uh, cadru financiar. Aici sumele nu sunt foarte importante, deci comisia nu vine cu niște sume mari dacă ne gândim la sumele pe care le oferim în general și prin această politică de blending avem un efect de pârghie pentru a mobiliza și alte credite decât în mod obișnuit. Deci uneori efectul de pârghie e de 1 la 5 sau chiar 1 la 15, mă scuzați, sau chiar și 1 la 20. Deci pentru fiecare euro dat de Comisia Europeană, Uh, se stimulează o investiție de alți 20 uh, de euro. Îi suntem recunoscători curții de conturi pentru raportul făcut în legătură cu blendingul. Am analizat bine recomandările din acest studiu și vom pune în practică fără nicio problemă aceste recomandări pentru a analiza, așa cum dorește și curtea, uh, adevărata valoare adăugată a acestui blending și pentru a împiedica situațiile în care unii profită de pe urma acestor uh, uh, posibilități. Deci să ne dăm seama că nu sunt uh, finanțate proiecte care, deci fără această finanțare nu ar fi existat oricum. Ați transmis această informație Comisiei de Control Bugetar ei? Uh, adresează întrebări. Deci ați spus că le-ați trimis lor aceste informații. Ni le puteți trimite și nouă. Referitor la cele două erori de care spuneați, identificate de curte, ați spus că ați transmis informațiile relevante Comisiei COCOVU. Poate să ne puneți și pe noi uh, în copie. Eu voi fi copreședinte acolo la o reuniune joi referitor la Haiti. Ne-ar fi foarte util să avem aceste informații. Da, chiar astăzi vă vom transmite răspunsurile pe care le-am transmis uh, Comisiei de Control Bugetar. Vă mulțumesc foarte mult! Da, s-a schimbat și numele multor, multor colegi după ultimele alegeri. Acum văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Ia să mă uit. Termenul pentru amendamente, următoarea, următorul luni, Votul este pe 21 ianuarie, deci vă rog să veniți uh, joi dimineața dacă vă interesează problema Haitiului, Haitiului, va veni și comisia. Votul va fi deci pe 21 ianuarie. Vă mulțumesc acum. Trecem la punctul 8. Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene. Doamna Hautala este raportoare la acest subiect. Știți că prin acest raport se reacționează la raportul anual privind uh, democrația și drepturile omului. Consiliul de Afaceri Externe a adoptat acest raport deja și se referă la anul 2013 și e important ca și Comisia noastră să-și exprime uh, avizul în legătură cu politica pe care Uniunea Europeană și-o dorește în, uh, în lume, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Fără să, mă va, să, să vă mai dau alte lămuriri, dau cuvântul acum doamnei Hauta, la care vă va da uh, mai multe explicații în legătură cu acest raport produce this. Mulțumesc. Doamnă președinte, a trebuit să produc acest raport cât foarte pe scurt, foarte din scurt și de aceea am uh, avut foarte puțin timp pentru ca să pot uh, trimite apoi uh, proiectul de raport la traducere și apoi au fost făcute câteva schimbări la acest raport. Prefer să explic acum câteva schimbări care s-au făcut. Oricum o fi, cred că este foarte important ca raportul să fie discutat cu domnul Panțeri, care este responsabil în subcomisia Deve, DV, eh, de, DROA, cer scuze, și dumnealui dorește să se mențină remarci importante despre cooperarea umanitară și despre drepturile omului în acest raport. Am uh, discutat cu el de mai multe ori și văd că este pozitiv și dumnealui dorește să includă politica de dezvoltare în raportul său uh, de la uh, Comisia DROI și va fi votat acest raport după aceea la AFET. În primul rând aș vrea să repet că nu poate să existe dezvoltare fără drepturile omului și că Uniunea Europeană își bazează cooperarea de, pentru dezvoltare pe o abordare care se bazează pe drepturile omului și că aceste prevederi trebuie să fie puse în aplicare. Aș vrea să atrag atenția din nou asupra rolului delegațiilor UE în statele partenere și în organizațiile internaționale, care sunt de asemenea donatori și parteneri. Însă cred că este foarte important să amintim faptul că statele membre ar trebui să abordeze problema cooperării pentru dezvoltare din perspectiva drepturilor omului de asemenea. Este clar că agenda post-2015, pe care Parlamentul a adoptat-o deja, trebuie să fie și ea menționată. Drepturile omului ar trebui să fie incluse în cadrul post-2015, dar nu numai ar trebui de asemenea să se traducă în obiective concrete în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Din perspectiva dezvoltării este important să amintim și de nevoia de a include o perspectivă foarte puternică, economică, socială și culturală în ceea ce privește drepturile acestor trei domenii și eu sugerez în acest proiect ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important pe viitor în relațiile externe, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să respecte și în același timp să promoveze standardele muncii, trebuie să promoveze o abordare destul de nouă cu privire la protecția socială și a legislației în domeniul protecției sociale pentru a și înlătura sărăcia, și cred că ar trebui să existe și clauze sociale operaționale în toate acordurile comerciale pe care le semnează Uniunea Europeană. Există și alte clauze sociale, dar acestea nu au niciodată un efect obligatoriu. Aș vrea să includem de asemenea și un paragraf foarte puternic cu privire la afaceri și drepturile omului, care au de asemenea un impact foarte mare pe dezvoltare. Cred că ar trebui să promovăm dezvoltarea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru mediul de afaceri și pentru cei care participă la acest cadru. Este important ca în acest cadru să încercăm să găsim și soluții eficiente de sancționare, de exemplu, o, a unei cooperări care încalcă drepturile omului în mod flagrant și să putem după aceea să avem și daune pentru victimele acestui tip de tratament. Aceasta deci este într-adevăr o promovare pentru Uniunea Europeană, cred și pentru dreptul internațional. Subliniez că este importantă politica coerentă pentru dezvoltare. Avem diferite semnale care ne arată că și în altul reprezentant, doamna Mogherini, are dreptul și în același timp este interesată să promoveze această abordare a dezvoltării și ar trebui să-i amintim, doamnei înalt reprezentant, că într-adevăr acesta trebuie să fie o parte importantă a, a politicii ei de relații externe. Ca și exemplu, am menționat că în comerț, în general, când avem cadrul de preferințe SGP ar trebui să avem uh, un mecanism de punere în aplicare propriu atunci când sunt încălcate drepturile omului a acestor prevederi. În ceea ce privește folosirea terenurilor și uh, teren, acapararea terenurilor, care este o problemă foarte reală, care combină dezvoltarea și drepturile omului, eu aș sugera ca să căutăm uh, un, o orientare, un ghid obligatoriu care să prevină acapararea terenurilor și aș vrea să fac câteva recomandări care vin din partea raportorului special ONU pentru dreptul la alimente, care ne sugerează o abordare acroecologică. Știu că există un amendament din partea unui grup, din partea grupului nostru, care a fost respins de curând la plenară și care se referea la raportul pe malnutriție. Aș vrea să vă lansez un apel să vă uitați la această problemă, pentru că degradarea terenurilor este o problemă foarte mare în țările în curs de dezvoltare și dacă noi nu ne amintim că trebuie să ne uităm și la abordarea ecologică, să avem de deci, ce o abordare agroecologică la producția de mâncare, de alimente, atunci foarte multe alimente vor fi uh, risipite. Aș vrea să mai legăm și uh, dezvoltarea de siguranță cu drepturile omului, trebuie să amintim și că delegația UE trebuie să reacționeze rapid la semnalele de avertizare timpurie care ar putea fi un fel de precursor al conflictelor grave, consecințe foarte grave pentru dezvoltare în general. În acest context al securității și dezvoltării și al drepturilor omului, eu sugerez să menționăm că cele mai vulnerabile grupuri ar trebui să fie și ele considerate, ceea ce înseamnă că femeile, persoanele cu dizabilități și copiii ar trebui să fie în centrul atenției atunci când e vorba de reconstrucție, eforturile de redresare și ajutor. În final, avem și un paragraf cu privire la nevoia din partea Uniunii Europene și a statelor membre să se asigure că politicile de control uh, ale migrației și de azil urmăresc de asemenea aceste linii directoare. Ceea ce am mai subliniat și în uh, remarcile mele suplimentare este că ar trebui să menționăm aspectul dezvoltării în domeniul drepturilor omului și al exploatării resurselor naturale Aici este absolut necesar ca drepturile persoanelor uh, care trăiesc la fața locului să fie considerate. Vreau să vă dau un exemplu de actualitate. De exemplu, în Birm, Birmania, în Myanmar, există probleme foarte mari cu acapararea de terenuri în care companiile internaționale vor să facă investiții și vor să exploateze resursele existente pe care le pun la dispoziție țările respective. Apoi uh, mai sunt și câteva schimbări în versiunea ulterioară a părții de business și drepturile omului și, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, eu aș sugera să susținem și ideea de a schimba reglementarea cu privire la folosirea și exploatarea de minerale într-o într, -o, regulă, într-o lege obligatorie, pentru că altfel nu vom putea să împiedicăm fenomene de tipul celuia din Congoul de Est, în care toate aceste conflicte până la urmă duc la război. Cam atâta vreau eu să vă propun, să îmi spuneți dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Mi s-a spus adineauri că doamna Mogherini a fost de acord să vină la comisia noastră cel puțin o dată pe an, și poate că astfel de aspecte legate de drepturile omului o să putem să le prezentăm atunci. Nu avem încă o dată despre când vine dumneavoastră la noi în comisie, dar putem să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, spune doamna Hautela. Vreau să văd dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Raportorii din umbră nu sunt aici, văd. Maria Biol Gufman de la GUE are cuvântul și după aceea următorii. Vă rog. Bună, eu cred că e para... Mulțumesc. Ca dovadă a importanței pe care o acordăm cooperării și drepturilor omului, deci, deci despre drepturile omului nu s-a scris mai mult de o jumătate de pagină cred că e important să arătăm că principalul obstacol în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a dezvoltării mm, vin tocmai din partea acordurilor impuse de UE țărilor care sunt sărăcite, acorduri impuse care nu țin cont de asimetriile economice, care au uh, Uh, clauze neobligatorii în ceea ce privește drepturile omului și care folosesc, uh, care se folosesc practic de încă un instrument în plus la negocierile comerciale. Deci foarte mult timp și bani sunt folosiți pentru a ajunge la niște acorduri comerciale care să le aștearnă calea multinaționalelor, care câștigă milioane și milioane de pe urma acestor țări uh, care au ajuns să fie într-o situație uh, gravă, deci după ce îi uh, folosesc și pe lucrătorii de acolo. Deci iată că asistența pentru dezvoltare e folosită ca un instrument de șantaj la adresa țărilor sărăcite care sunt uh, obligate să accepte aceste acorduri care, practic, le deschid calea multinaționalilor. E vorba aici de impunitate, de încălcarea drepturilor omului, de posibilitatea de a șantaja guvernele fără resurse financiare și astfel marile firme transnaționale europene se duc în aceste țări. Tocmai pentru că acolo nu sunt respectate drepturile omului. Deci nu putem să continuăm această politică a Uniunii Europene. Deci nu e posibil să le forțăm în acestor țări să semneze astfel de acorduri comerciale. Noi credem că dacă vrem într-adevăr ca politicile de dezvoltare să ducă la o garantare a respectării drepturilor omului în um, țările mai sărace, primul obstacol pe care noi, Comisia DEVE, ar trebui să-l înlăturăm tocmai existența acestor acorduri comerciale pe care UE le semnează cu țările respective și am putea începe prin a include niște clauze obligatorii privind respectarea și promovarea drepturilor omului în acordurile de asociere, să avem de